Următoarea dezbatere se referă la situația actuală în ceea ce privește agenda de dezvoltare de la Doha. Doamna Reding, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor eurodeputați, peste două săptămâni va începe conferința ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului, va fi un moment foarte important pentru sistemul de comerț multilateral pentru, după foarte mulți ani, suntem gata să ajungem la o înțelegere pentru agenda noastră de dezvoltare. Dacă ajungem la un consens, atunci elementul central al rezultatului conferinței ministeriale va fi un acord de facilitare a comerțului. Un asemenea acord uh, aduce foarte multe beneficii comercianților din lume, îmbunătățesc procedurile de vamă, sporesc transparența, reduc birocrația, permit uh, circulația mai rapidă a bunurilor. Toți membrii Organizației Mondiale a Comerțului vor beneficia de pe urma acestui acord, iar marii beneficiari vor fi țările în dezvoltare și mai ales țările mici și țările cele mai puțin dezvoltate. Acordul va contribui la îmbunătățirea funcționării administrației vămilor, va încuraja dezvoltarea rapidă a comerțului regional, va spori integrarea în lanțurile de valoare globale. Uniunea Europeană va ajuta țările respective pentru a pune în aplicare acordul. Acordul acesta merge mână în mână cu niște rezultate privind un număr limitat de chestiuni de agricultură inclusiv cele care sunt importante pentru țările cele mai puțin dezvoltate. S-a ajuns la un acord privind liniile directoare pentru regulile preferențiale de origine, care se aplică importurile din țările cel mai puțin dezvoltate, ca și operaționalizarea renunțării la, un, la unele servicii pentru a putea permite furnizorilor de servicii din țările cele mai puțin uh, dezvoltate să intre pe piață. Deși sunt limitate ca natură, un asemenea pachet, asemenea pachete nu trebuie considerate mici. Pe lângă beneficiile economice pe care le asigură, de asemenea un impact sistemic foarte mare, pentru că, de fapt, constituie primul pas către încheierea Uh, acestei agende de dezvoltare de la Doha și uh, va duce și la obiectivarea obiectivelor rundei Doha. Dacă această conferință are succes, se deschide poarta următoarelor negocieri ale rundei Doha, inclusiv agricultura și accesul pe piață pentru bunurile industriale, care trebuie să fie văzute la nivel multilateral. De asemenea, va contribui uh, la abordarea altor chestiuni care, deși nu sunt incluse în mandatul de la Doha, sunt extrem de importante pentru comercianți. Elementul central al rezultatului va fi un program de lucru în care toate membrele, toate statele membre ale Organizației Mondiale a Comerțului acceptă să vină la masa negocierilor și la uh, uh, conferința ministerială se vor uh, accepta mai multe lucruri. În primul rând, extinderea acordului privind tehnologia informatică, unde s-au reluat de curând negocierile și unde se fac pași înainte către un rezultat important. Și apoi, considerând importanța acestei conferințe, Comisia salută faptul că membrii eurodeputații vor participa la acest eveniment ca parte a delegației Uniunii Europene. Comisia așteaptă cu nerăbdare să avem uh, schimburi în continuare despre această conferință cu eurodeputații. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă comisar, și acum aș dori să dau cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice, în primul rând domnul Zalba Videghei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar. Vă mulțumesc pentru cele spuse. Internaționalizarea economiei noastre va fi fără îndoială un pilon al creșterii economice și de aceea avem nevoie de liberalizare economică, de mai puține bariere și de mai puține uh, tarife. Pentru a maximiza uh, impactul acestei liberalizări comerciale avem nevoie să punem în aplicare politici macroeconomice, acorduri uh, care să fie puse, să fie aliniate la aceste politici, simplificarea administrativă, politicile fiscale și investițiile în educație și în infrastructură sunt de asemenea importante departe. Multilateralismul trebuie să meargă mână în mână cu asemenea măsuri politice. Această reuniune ministerială va con- contribui, care a avut loc în iulie 2013, a scos în evidență importanța acestor aspecte. Însă mai sunt multe de făcut în acest domeniu. Sunt de acord cu dumneavoastră că este important uh, să accentuăm uh, rolul acestor facilitatori de comerț care sunt importanți pentru țările în curs de dezvoltare, dar și pentru IMM-urile din țările noastre. De asemenea, aș dori să salut deschiderea acordului de servicii cunoscut sub numele de TISA. N-am niciun fel de îndoială că acest acord va fi un instrument al creșterii pentru țările în dezvoltare dar și un instrument de dezvoltare pentru țările acestea pentru a le îmbunătăți competitivitatea. Iar uh, convingerea și angajamentul Uniunii Europene este foarte importantă. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc foarte mult pentru cele spuse și acum are cuvântul domnul Moreira două minute. Comisarie, domnule președinte domnule comisar doamnelor și domnilor așa cum am făcut o și până acum înainte de uh, conferințele interministeriale ale omc Comisia de Comerț a Parlamentului a decis să aibă o rezoluție în ceea ce privește uh, situația actuală a, a agendei de dezvoltare de la Doha în pregătirea uh, celei de-a noua conferințe a acestei organizații. Rezoluția va fi supusă votului mâine, sau mai degrabă joi, în Parlament și în același timp, Parlamentul European a organizat o conferință în ceea ce privește OMC, de fapt a coorganizat-o cu Uniunea Interparlamentară, pentru a sublinia importanța unei, unui braț parlamentar puternic al OMC pentru consolidarea legitimității acestei organizații. Înainte de această noua conferință care va avea loc între 3 și 6 decembrie în Indonezia, este un moment extrem de potrivit să avem această dezbatere și cu toții așteptăm un rezultat pozitiv din partea conferinței. Perspectivele s-au îmbunătățit considerabil de la începutul lunii septembrie uh, sub noua conducere a ambasadorului MC Azvedo care a subliniat uh, angajamentul său și eforturile din ultimele zile au demonstrat acest lucru. Sperăm că negocierile vor fi concluzionate în, următorii, uh, în următoarele câteva zile. Așa cum a spus și doamna comisar, partea care vizează agricultura este cea mai importantă parte din pachet. Trebuie cu toții să revitalizăm pilonul de renegociere al OMC. Dacă dăm greș aici și acum, acest lucru ar fi extrem de rău pentru credibilitatea OMC. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rinaldi, pentru două minute. colegi, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisar, urmărim discuțiile de la Geneva îndeaproape și vedem din nou cum întreaga Uniune Europeană este puterea economică cea mai angajată în a obține progrese în acest domeniu. Vrem și noi să vedem, să avem competiție globală. Vrem uh, să atingem o mai mare securitate alimentară, mai multă mai multe oportunități pentru țările în curs de dezvoltare și mai ales uh, vrem să eliminăm birocrația în domeniul uh, facilitării comerțului, astfel încât IMM-urile să-și poată juca rolul esențial pe piețele mondiale. La ora actuală, se vorbește despre echitate fiscală și altele elemente în, în documentul pregătitor, dar acestea țin de legislație națională. Eu sper că Uniunea Europeană va reuși să își uh, exprime clar uh, poziția unilaterală. Două întrebări către doamna comisar. Rolul Parlamentului European în ceea ce privește ratificarea diferitelor acorduri uh, ce vor fi produse de către conferința ministerială. Când ne uităm la acordul de facilitare a comerțului, uh, schimbările de politică agricolă, ajutorul pentru uh, statele în curs de dezvoltare, trebuie să existe o supraveghere a Uniunii Europene în acest sens. Și asta, în mod evident, ar însemna că Comisia ar trebui să implice și Parlamentul și doresc să-mi confirmați că se va și întâmpla acest lucru. Poate că asta trebuia făcut înainte de conferința ministerială, dar poate că putem să avem uh, zile speciale uh, Uh, referitor la comerțul internațional pentru a discuta împreună rezultatele conferinței. Vă mulțumesc, doamna Muscardinu, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, ați vorbit despre reducerea birocrației și uh, accelerarea transportului de mărfuri de ce să nu avem o abordare mai riguroasă apropo de respectarea regulilor comune, a regulilor împotriva contrafacerii? De ce nu vorbim despre denumiri de origine falsă care să facă deosebirea dintre țările membre ale Organizației Mondiale a Com ale Comerțului și cele de categoria a doua. Sunt 13 ani de când durează uh, runda de la Doha și n-am făcut nimic. Vorbeam de pași mici, dar nu cred că ar trebui să continuăm în felul acesta. Iar în mandatul anterior am votat pentru o, ca OMC să primească un nou nume, dar nu s-a întâmplat uh, așa. Și așteptăm în continuare rezultatele rundei Doha. Și ne apropiem acum de o nouă conferință Doha va trebui să mai așteptăm încă 13 ani înainte de a primi un răspuns, înainte de a avea reguli comune care să facă piața mai corectă și mai liberă, care să permită industriei europene să aibă speranțe noi și să dea speranțe noi și țărilor subdezvoltate, pentru că toți trebuie să se poarte ca țările super dezvoltate care pot avea avantaje pentru că sunt incluse în uh, categoria țărilor în dezvoltare, cum ar fi China. Domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte um, echilibrul uh, de putere schimbat în Europa trebuie să ducă la o schimbare la OMC. Um, discuțiile de la Geneva arată că acest echilibru încă nu s-a atins. Facilitarea comerțului este un, o frază frumoasă, dar unii încearcă din nou să păcălească statele în curs de dezvoltare prin asta. Statele doresc să financeze proiecte de infrastructură. Uh, Ehm, sunt ehm, puse sub presiune să, să construiască astfel de lucruri, ehm, dar care nu le ajută foarte mult interesului național. De exemplu, să construiască porturi pentru ca materiile prime să poată părăsi cât mai repede țara impunem uh, um, condiții financiare um, astfel încât uh, infrastructura să fie prioritară, uh, influențăm în domeniul agricol și așa mai departe. Este și interesul Uniunii Europene să avem progrese la Doha. Un un eșec nu, ar, nu este ceva ce ne putem permite trebuie ca noi să avem un uh, rol mai puternic, noi, uh, Parlamentul și ONG-urile. Uh, domnul președinte, domnule Scholz, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Rubic? Intervenție fără microfon. Domnule Scholz, președintele intervine. Vă rog să aprindeți uh, microfonul. Mulțumesc. Domnule Scholz, o întrebare referitoare la facilitarea comerțului pentru întreprinderile mici și mijlocii. Vedeți o șansă să se uh, întrerupă întreprinderea, uh, întreprinderile unice, single undertakings și cum considerați că sunt perspectivele pentru runda de la Doha în acest uh, sens? Domnule Scholz, da, consider că există o șansă pentru asta. Întreprinderile mici și mijlocii, tocmai ele ar trebui să profite de pe urma acestei facilitări a comerțului. Însă, întrebarea este dacă este suficient ce se negociază acum. Și aici am unele rezerve și cred că trebuie să ne mai gândim. Trebuie ca negocierile să meargă în direcția facilitării rundei de la Doha. Mulțumesc, spune președintele. Continuăm cu ceilalți vorbitori. Întâi, domnul Caspari, un minut și jumătate. Domnule președinte, stimați colegi, au mai rămas numai câteva zile Uh, până la uh, conferința ministerială, a noua conferință ministerială uh, de, din Indonezia. Și suntem în aceeași situație ca de mulți ani. Runda de la Doha referitoare la dezvoltare nu face progrese. Și asta nu ne face bine niciunea dintre noi. Și mă refer prin noi la faptul că cu cât mai multe țări participă la aceste negocieri, cu cât mai mult se deschid uh, globalizării, cu atât mai mare este dezvoltarea. Am văzut asta în țările din Asia. Țările s-au deschis și creșterea este dramatică. Pe de altă parte, vedem multe țări africane care au mari dificultăți să participe la comerțul internațional. M-ar bucura dacă am putea să facem totuși unele progrese la această noua uh, conferință ministerială. Poate reușim să facem un mic pas înainte cu, pe subiectul facilitarea comerțului, dar poate că uh, reușim să progresăm și în alte domenii. Chiar avem nevoie de asta și cred că vorbesc în numele grupului întreg. Uh, avem interes uh, multilateral ca um, comerțul să se extindă și să se deschidă. Oricum, nu pot decât să sper că vom avea succes la această rundă de negociere. Mulțumesc, spune președintele. Un minut și jumătate, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, și dați-mi voie să uh, preiau ceea ce spunea domnul Caspari. Uh, în ultima vreme ne-am concentrat asupra acordurilor uh, comerciale bilaterale și nu asupra tratatului de la Doha, pentru că uh, a început de atât de multă vreme încât aproape am uitat de el. Vrem ca aceste negocieri să aibă succes, deși directorul general al OMC rămâne destul de uh, neconvins că pot, se poate ajunge la un acord. Mă interesează de ce agenda de la Doha a fost întârziată în 2008 și, într-adevăr, uh, uh, elementul crucial a fost agricultura. Uh, Uh, pentru că țările în curs de dezvoltare au vrut să îi protejeze agricultura. Acesta este în continuare un subiect delicat. Știu că s-au făcut progrese, dar nu cred că s-au făcut suficient de multe progrese. Cred că problema agriculturii în uh, tratatele comerciale este o problemă sensibilă. Avem uh, uh niște acorduri bilaterale cu Canada și cu Statele Unite și trebuie să avem grijă de aspectele legate de agricultură aici. Mulțumesc. Mulțumesc, aș dori să-i dau cuvântul doamnei, doamnei Baidere. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, stimați colegi, mă alătur colegilor care au vorbit înaintea mea astăzi, Uniunea Europeană și lumea au nevoie de un OMC mult mai puternic decât oricând. Criza de acum a arătat că regulile OMC, într-o mare măsură, ne-au salvat de protecționism da, care tinde să înflorească în timpul în vremuri de criză. Deci trebuie să continuăm reformele structurale. Astfel s-ar garanta uh, un sistem de comercial nediscriminatoriu la nivel internațional. Uh, ne străduim să apărăm interesele a societăților uh, din Uniunea Europeană, mai ales IMM-urilor să îmbunătățim cooperarea, cooperarea în domeniul vamal pentru a ajunge la un acord privind acordul de facilitare a comerțului. UE este un mare exportator de servicii, deci este foarte important să se elimine barierele pentru investiții și pentru uh, tendințele din domeniul serviciilor. Aceasta trebuie să devină o prioritate la OMC. De asemenea, este important ca toate statele membre să respecte regulile OMC. Niciun stat membru nu trebuie să aplice sancțiuni economice uh, unilateral sau să modifice contingentele tarifare. Deci este necesar să îmbunătățim mecanismele de control al complianței la OMC. Mulțumesc foarte mult și acum un minut și jumătate, doamna Köstinger. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Negocierile de la uh, Doha sunt pe ultima sută de metri și așteptăm să vedem dacă se va finaliza runda de la Doha. S-au spus uh, cuvinte clare ca, către statele membre în ultimele zile. Este vorba de totul sau nimic și suntem prea aproape de țintă pentru a eșua negociatorii de la cea de-a noua conferință ministerială de la Bali trebuie să pună uh, bazele unui acord final. Trebuie să se lucreze la ultimele puncte deschise în ceea ce privește facilitarea comerțului, agricultură și uh, țările cel mai puțin dezvoltate. Avem nevoie de un final și uh, Bali, la fel ca și Geneva, trebuie să fie ultimele piese din puzzle, astfel încât să ducem la bun sfârșit imaginea de ansamblu OMC. Având în vedere provocările economice uh, mondiale, avem nevoie de acest sistem. Avem nevoie de un cadru comun care să permită statelor industriale, emergente și în curs de dezvoltare să se, dezvol- să se, dezvolte, econo- să se dezvolte economic. Un cadru multilateral de comerț Uh, trebuie să aibă prioritate. Concentrarea trebuie să fie foarte clară, prioritatea trebuie să fie foarte clară, încheierea rundei și nu o multitudine de acorduri bilaterale. Chiar dacă aceste acorduri ar juca un rol important, ele ar fi un pas înapoi pentru uh, procesul Doha. Trebuie să facem tot ce putem pentru a uh, crea un OMC puternic. Parlamentul sprijină acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Domnul Kellam acum, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Poate e bine să nu uităm că agenda cuprinzătoare de dezvoltare de la Doha, care ar permite creșterea exporturilor cu mai bine de 300 de miliarde de euro, deci mai bine de 2%, este extrem de importantă. În condițiile de astăzi trebuie să facem tot posibilul pentru a avea un sistem comercial nediscriminator bazat pe niște reguli împărtășite și pe adoptarea de standarde internaționale. Dar pentru asta este nevoie de o reformă structurală a OMC. Și toată lumea trebuie să uh, fie uh, consultată, dar trebuie să ne concentrăm pe priorități. În primul rând, pentru a reduce barierele în calea investițiilor și um, în calea comer- uh, comerțului, care afectează serviciile, inclusiv serviciile financiare și de telecomunicații. Apoi trebuie să ne concentrăm asupra IMM-urilor uh, și rolul acestora în uh, comerțul internațional prin simplificarea regulilor și, în al treilea rând, trebuie să ajutăm țările în curs de dezvoltare și să Uh, încurajăm uh, uh, inițiativa care oferă duty free țărilor celor mai puțin dezvoltate și acces pe piață. Apoi trebuie să avem o credibilitate europeană și pentru asta trebuie să reducem subvențiile agricole cu 80%. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum începem cu procedura intervențiilor spontane. Domnul Rubic este primul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem înainte uneia dintre cele mai importante decizii din următoarele, în următoarele luni. Este vorba despre depășirea crizei din Europa și de crearea unor condiții pentru viitor care să permită uh, economiei noastre să se relanseze, astfel încât să avem un viitor sigur în Europa. De aceea ne întrebăm dacă vom reuși la nivel internațional să, avem, să facem progrese în acordurile multilaterale sau dacă vrem mai departe să ne uh, blocăm în detalii. Până la urmă, decisiv va fi să ducem la bun sfârșit runda de la Doha. Nu trebuie să fie vorba numai de um, acel single undertaking, cred că ceea ce s-a decis până acum trebuie să fie aplicat. În cazul în care um, vom eșua, avem nevoie de o agendă post-Doha care trebuie definită. Vă mulțumesc, doamna Keller, un minut. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Statele Unite a vorbit întotdeauna despre multilateralism, dar de fapt din 2007 îl subminează pentru că s-a implicat în acorduri plurilaterale sau multilaterale regionale. Avem nevoie de reformă structurală la OMC pentru a garanta un sistem corect de comerț pe regul, bazat pe reguli comune care ține cont de provocările din lume sărăcia, schimbările de climă, excluziunea socială, inegalitatea dintre sexe și migrația. Este important ca țările în dezvoltare și mai ales cel, țările cel, cel mai puțin dezvoltate să fie implicate total în negocierile de la Bali, iar Uniunea Europeană are obligația să le implice, mai ales când se pune problema aplicării uh, Uh, accesului la piețele duty free și fără contingente tarifare. Trebuie găsite soluții mai bune pentru operalizarea acestor, operaționalizarea acestor chestiuni. Iar țările acestea trebuie avute în vedere la aceste negocieri. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor vorbitorilor, iar acum are cuvântul doamna Vivian Reding. Mulțumesc, domnule președinte Împreună cu colaboratorii mei am notat contribuțiile importante ale deputaților de până acum. Colegul de, de Gucht uh, o să țină cont de acestea, în principal pentru că membrii Parlamentului European vor participa la acest eveniment ca parte a delegației Uniunii Europene, deci vor mai putea exista schimburi de păreri în timpul conferinței și după aceasta. A existat o întrebare legată de rolul Parlamentului European pentru ratificarea tratatului. Printre deciziile OMC care trebuie să fie luate la conferința de la Bali, doar câteva vor avea un efect juridic în conformitate cu articolul 218-9 din tratat securitatea alimentară, uh, gestionarea contingentelor tarifare și monitorizarea țărilor în curs de dezvoltare. Și pentru acestea doar deci- există doar decizii de Consiliu. Atunci când facilitarea comerțului va fi uh, concluzionată ca un acord uh, consolidat al OMC, instituțiile UE Uh, asta excluzând Parlamentul European, vor trebui să respecte procedurile interne relevante, în conformitate cu articolul 218-6. Și acest lucru ar trebui să se întâmple la șase luni după conferința de la Bali. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Și vreau să vă spun că am primit trei moțiuni de rezoluții pentru finalizarea acestei uh, dezbateri din partea verzilor din partea uh, Stângii Unite și din partea Comisiei INTA. Dezbaterea se încheie acum. Votul va avea loc mâine la ora 12. Ladies and gentlemen, the next... Doamnelor și domnilor, următorul punct de pe de zi este raportul domnului Marinescu, Sistemele europene de radionavigație prin satelit. În primul rând, aș dori să-i dau cuvântul domnului Marinescu pentru patru minute.